true. Okay, just uh, jokes apart, we, we, we are, uh, I would like to start the meeting. Aș vrea să începem întâlnirea. Punctul 1 pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există cumva propuneri de modificări sau obiecții, considerăm adoptată. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal. Ca de obicei, ați primit Procesul verbal a fost distribuit și va fi considerat adoptat la finele întâlnirii dacă nu uh, vor fi formulate obiecții în timpul acestei ședințe. Putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de calendar al ședințelor Comisiei Regii pe anul 2012. Am făcut tot posibilul să ținem seama de toate solicitările și am ținut cont și de schema propunerilor. Ne-am uh, gândit la tot ceea ce s-a spus la cele mai uh, reuniuni uh, frecvente ale membrilor comisiei Mastre. Probabil că alcătuirea acestui calendar nu atinge o formă perfectă, dar în orice caz este cea mai bună variantă pe care am putut să o imaginăm. Și dacă nu aveți obiecții nici în legătură cu calendarul, până la finele ședinței considerăm adoptat. Aș vrea să vă mai informez că S-au întâmplat o serie de lucruri în ultima vreme pe care doresc să vi le împărtășesc. Pe lângă delegația noastră în Grecia din iulie, am fost în septembrie în Grecia și l-am invitat pe ministrul Cristacolidis, care răspunde de dezvoltarea Greciei și de politicile regionale, să vină la întâlnirea noastră din noiembrie pentru a ne vorbi despre eforturile pe care Grecia le face pentru a ajunge la uh, o creștere economică și dezvoltare um, regională. Au fost luate și o serie întreagă de decizii în procedura scrisă de către coordonatorii noștri. Pe 22 septembrie s-au închis aceste proceduri și au fost luate o serie de decizii legate de faptul că pe 1 august Comisia Europeană a adoptat uh, decizii importante privind reglementările generale pentru anumite politici și există în clipa de față o anumită presiune a timpului pentru acest proces și s-a decis ca președinta să devină raportoare pentru aceste două propuneri ale Comisiei. A fost uh, adoptată și o strategie propusă de către coordonatori care au mandatat-o pe raportoare pentru a avea uh, negocieri cu Comisia și Consiliul. Aceste negocieri au avut loc în uh, dorința de a ajunge la un acord în prima lectură și de asemenea de a pregăti niște proiecte de rapoarte legislative pentru această întâlnire de astăzi și vom discuta aceste subiecte în momentul în care ajungem la propunerile Comisiei. Conform deciziei coordonatorilor, sperăm ca votul final în regii să aibă loc pe 14 noiembrie și pentru 1 decembrie să fie votul în plenară, dacă reușim să urmărim foaia de parcurs pe care o propunem astăzi. De asemenea, coordonatorii vă recomandă, au decis să retragem solicitarea noastră privind un raport de inițiativă privind achizițiile publice. Această decizie a fost inspirată de informarea că în curând Comisia Europeană va propune o nouă directivă cadru pentru achizițiile publice și va trebui să pregătim avizul pentru această propunere legislativă. Și ultimul din anunțurile mele este unul trist, din păcate. Cristian Șepenco a fost uh, alături de noi uh, de la începutul acestei legislaturi. Uh, Cristian lucrează ca funcționar european deja de 37 de ani și șapte din acești ani a lucrat cu această comisie. Deci este o adevărată comoară pe care o vom pierde pentru că va ieși la pensie este ultima întâlnire la care el participă. Da, bineînțeles că ești invitat oricând dacă vrei să mai asiști la întâlnirile noastre. Deci astăzi Cristian um, este pentru ultima dată um, activ alături de noi și îl mulțumesc foarte mult pentru colaborarea uh, cu noi în proiectul european și îți dorim toate cele bune pentru perioada viitoare. Iar acum, dacă îmi dați voie, trebuie să vă spun că este un adevărat coșmar să găsim pe cineva acum care să îl înlocuiască. Este o complicație teribilă, dar sper că vom găsi până la urmă pe cineva. Și acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un proiect de raport privind suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în insulele Canare. Eu sunt raportoare și aș vrea să vă informez că regatul Spaniei a solicitat în numele um, autorităților din insulele Canare suspendarea temporară a tarifului vamal comun um, asupra importurilor uh, produselor industriale în insulele Canare pentru a permite o dezvoltare mai bună a celor care uh, operează acolo și de asemenea pentru a stabiliza locurile de muncă acolo și pentru a spori competitivitatea acestei economii. S-a confirmat că această decizie nu va crea distorsiuni pe plan competitiv, se uh, axează pe un impact local pentru dezvoltarea uh, locală a celor care activează în acest domeniu. Și aș vrea să vă propun să trecem și cu amendamentele pe, pe baza procedurii simplificate, conform tratatului, deci eventual să uh, nu avansăm amendamente și dacă ați fi de acord cu această procedură, am putea să urgentăm luarea unei hotărâri până la finele acestui an. Dorește cineva să facă observații în legătură cu această propunere? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac o scurtă comentare în legătură, un scurt comentariu în legătură cu asta am discutat această chestiune data trecută. Uh, un instrument ca acesta este foarte important pentru o mică economie cum sunt insulele Canare. Dar propunerea uh, s-a făcut în octombrie și acest tip de instrumente au și un efect practic. Am primit un e-mail recent din partea unei companii care se plânge că a încercat cu două luni în urmă să importe o mașină uh, agricolă pe care o folosește și erau nevoie de o mașină de cusut. Și aceea figurează în adexa acordului din octombrie. Și totuși autoritățile vamale au afirmat că nu au cunoștință de vreo, eh, vreun regulament special și au contactat autoritățile vamale din Madeira și acele au spus că nu știau. Deci, reprezentanții companiei uh, n-au avut încotro, au trebuit să plătească taxele de import. Asta ilustrează că toată munca pe care o facem noi uh, practic nu are efect în această regiune dacă guvernele nu fac efortul să implementeze ceea ce s-a decis. Eu am uh, adresat o întrebare orală comisiei uh, pentru a invita Comisia să, creeze, să se asigure că și guvernele informează autoritățile vamale în legătură cu decizii de acest gen. Și aș vrea să nu se repete ceea ce s-a întâmplat. Sper să nu se întâmple la fel de gen insulele Canare cu această măsură. Noi vrem să lucrăm în favoarea cetățenilor și a companiilor. Și dacă statele membre nu fac ceea ce trebuie să facă, până la urmă devine o pierdere de timp pentru noi. Aș vrea ca și Comisia să țină minte uh, acest exemplu pe care îl dau și aș vrea să primesc un semnal încurajator în acest sens că vor determina guvernele să acționeze. Dar cred că din partea Comisiei este cineva prezent în sală, pentru că a fost o solicitare din partea colegilor să uh, se ia legătura cu, de către Comisie cu autoritățile pentru ca uh, până la urmă și uh, regiunea în favoarea căreia lucrăm să poată beneficieze de uh, aceste favorizări, să spunem așa. Deci, uh, nu știu dacă din partea Comisiei dorește cineva să intervină, să ne explice cum stau lucrurile. Vă rog. Thank you. Da, mulțumesc. Această informație ne ia și pe noi prin surprindere, pentru că din moment ce există un regulament, acesta este aplicabil Eh, tuturor statelor membre automat, eh, deci eh, cu atât mai mult în regiunea care este vizată. Nu am văzut încă despre ce este vorba în cazul menționat de domnul parlamentar. Am putea să investigăm și sigur că vom discuta această problemă cu autoritățile portugheze. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă spune președinta știu dacă asta vă răspunde preocupărilor, dar sperăm că aceste astfel de cazuri nu se vor repeta. Și uh, sper că veți vota uh, raportul meu la următoarea întâlnire. Mai dorește cineva să ia cuvântul, doamna Pierce? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, uh, în legătură cu ce s-a spus adineauri, eu uh, vin din Madeira și înțeleg aceste preocupări. Uh, autoritățile spaniole caută să suspende aceste tarife tocmai pentru a sprijini industria uh, locală. Există măsuri foarte țintite pentru protejarea intereselor economice ale protagoniștilor de acolo. Ne dorim creșterea economică în zonele uh, îndepărtate, în Canare și în uh, insulele din jur. E foarte important pentru noi acest lucru și de acord că acest, uh, sunt de acord că e vorba acum de un regulament și ar trebui să adoptăm acest uh, raport fără niciun amendament. Mulțumesc. Vom vota data viitoare. Uh, a, sunt uh, corectate, spune doamna președinte. Dacă nu există obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, nu mai e nevoie să votăm și se consideră adoptat raportul. <clears throat> Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Uh, punctele 6 și 7 practic fac parte din aceeași familie și atunci când vă vorbeam despre deciziile coordonatorilor, Uh, trebuie să vă spun că aici e vorba de, de decizii care modifică modi, uh, regulamentul general privind politica de coeziune. Avem aici, deci, două decizii separate, două proceduri și două rapoarte. Aș vrea să încep cu punctul 6 de pe ordinea noastră de zi, Strategia, spuneam, a fost deja adoptată de către coordonatori, așa că aș vrea să vă informez pe scurt, înainte de acele comisii să ia cuvântul, în legătură cu faptul că acest regulament răspunde, de fapt, este un răspuns la situația de criză, în special în anumite state membre și anume cele mai lovite de criză. În acest regulament, în conformitate cu decizia coordonatorilor, s-au, uh, s-au luat deja primele contacte și s-au făcut primele uh, poziții coordonate uh, între instituții. Săptămânile trecute am lucrat împreună, am uh, schimbat informații între noi și am încercat să înțelegem pozițiile Comisiei și ale Consiliului în pregătirea unei poziții, uh, unei poziții a Parlamentului European. Uh, suntem presați de timp și de aceea, dacă doriți, am putea să urmăm linia recomandată de coordonatori pentru a coordona pozițiile celor două organe colegiuitoare. Credem însă că Comisia ar trebui să ne dea toate informațiile disponibile în legătură cu consecințele, cu efectele acestei propuneri. Am, uh, nu am încheiat încă procesul de uh, dezbatere a acestui, uh, a acestei propuneri. Sigur, uh, Comisia a terminat, dar Consiliul și Parlamentul încă dezbat această propunere, de aceea eu nu v-am prezentat astăzi un raport, un proiect de raport cu amendamente, dar în nota explicativă v-am subliniat zonele în care cred că avem nevoie de amendamente sau de îmbunătățiri în comparație cu propunerea inițială ce vine de la Comisie. Obiectivul acestor amendamente, foarte pe scurt, ar fi de a ajuta țările cele mai greu lovite de criză prin creșteri temporare a cofinanțării europene, acel topping up, o creștere a cofinanțării prin politici de coeziune, prin programul uh, de coeziune, fără modificarea altor alocări din cadrul politicii de coeziune pentru uh, acele uh, țări vizate. Proiectul uh, include acele țări care deja apelează la programul de asistență macroeconomică, egal Letonia, România, Lituania, Irlanda și această propunere se desfășoară conform procedurii legislative uh, ordinare. De aceea v-aș ruga, aș ruga pe domnul Rudolf Nisler, ca directorul care se ocupă de în cadrul Digi Regio de această propunere să ne uh, explice în ce consta aceasta și poate că uh, unii dintre colegii mei au întrebări privind uh, motivarea acestei propuneri. Și pe urmă să vedem uh, dacă eu vă pot uh, explica mai uh, pe uh, larg uh, unde doresc și de ce doresc anumite amendamente. Mulțumesc, doamna președinte, și bună ziua tuturor. Am să încerc să fiu concis în prezentarea mea a principalelor puncte ale acestei propuneri. De unde provine aceasta? Ea provine din două concluzii ale unor întâlniri, una în iunie a Consiliului European, e vorba de summitul Consiliului European, care a evidențiat nevoia de a de a crea sinergii între fondurile europene și uh, programul european de coeziune. În uh, iulie, șefii de state membre al uh, zonei euro s-au referit în special la situația Greciei și au cerut în mod explicit măsuri temporare de creștere a ratei de cofinanțare pentru Grecia și alte uh, țări. Comisia a încercat să răspundă acestei cerințe din partea Consiliului și a prezentat pe 1 august o propunere pentru toate fondurile structurale. Ce aveți noastră în față se referă la fondurile de coeziune dar există o propunere similară, în oglindă, dacă doriți, pentru Fondul de Dezvoltare Rurală și pentru Fondul de Pescuit. Principala țintă a acestor propuneri este de a asista în cazuri excepționale, de a ajuta în cazuri excepționale de criză acele țări care se luptă cu probleme de cofinanțare implementate prin intermediul fondurilor structurale. Deci pentru a ușura sarcina de cofinanțare și pentru o injecție de lichiditate mult uh, dorită. Deci se propune mărirea sumei cofinanțate cu 10%, cu 10 puncte procentuale. Propunerea, uh, așa cum spunea și doamna Hübner, se aplică numai țărilor care se confruntă cu nu, care beneficiază de un sprijin similar prin intermediul instrumentelor uh, deja disponibile la nivel european. E vorba de instrumentul european pentru stabilitate financiară în uh, zona euro și uh, Există, de asemenea, instrumente similare pentru, zonele care, pentru țările care nu se află în zona euro pentru a le pune pe același uh, palier. În ceea ce privește eligibilitatea, data de intrare a unei uh, țări într-o astfel de schemă de sprijin este data de eligibilitate pentru primirea acestui tip de top-up iar data de ieșire este aceeași cu data de ieșire din schema de sprijin, adică data la care uh, acea țară revine la pragurile obișnuite, la plafoanele obișnuite de uh, cofinanțare, prevăzute deja în regulamente. Am folosit această abordare pentru a avea o, un mecanism simplu din punct de vedere tehnic, dar care să ne permită să facem uh, foarte rapid transferul de lichiditate către țara care are nevoie de el. Se lucrează în cadrul actualului proces de plăți, nu e nevoie de nicio schimbare în uh, activitatea pe care o, o ducem zi de zi, o, o avem zi de zi în cooperare cu țările membre. acest, uh, aceste transferuri vor fi transmise prin intermediul actualului uh, sistem de plăți, actualului proces de plăți. S-a făcut propunerea ca un stat membru să ceară oficial să beneficieze de acest uh, regulament și Comisia să poată folosi această cerere ca justificare a acordării ajutorului. Când vorbim despre sprijin, e vorba de uh, programele principale, nu de programele de cooperare în pentru că în cazul anumitor state membre lucrurile ar fi mai complicate. Deci, uh, <clears throat> Trebuie să mai știți că nu există buget suplimentar pentru acest mecanism. El funcționează printr-o anticipare a plăților de către. A, în limita acelui procent de 10% și plățile ar fi acordate mai devreme. Estimările Comisiei pentru alocarea de plăți pentru 2012 arată că nu ar fi nevoie de credite suplimentare pentru a acoperi aceste măsuri dacă regulamentul intră în vigoare. Comisia, în propunerea sa, nu sugerează o clauză de caducitate pentru că asistența, perioada de asistență este determinată de decizii ale Consiliului pentru fiecare stat în parte. Deci nu există o dată de expirare automată. A fost însă o discuție la Consiliu uh, în legătură cu introducerea unei astfel de clauze de caducitate. Ce trebuie să înțelegem foarte bine și vreau să vă explic acest lucru este că mecanismul pe care noi îl propunem cere o aplicare retroactivă. Scopul este că atunci când aceste prevederi intră în vigoare, statele membre care beneficiază de un program de asistență și au depus cereri de uh, plată între timp, să poată obține acel top-up începând cu prima plată care intră în perioada de eligibilitate. Și atunci să se facă practic prima uh, plată. Astfel am putea să transferăm sume semnificative statelor membre vizate. Uh, conform estimărilor noastre, prevederi suplimentare pentru plăți ar fi necesare pentru a acoperi uh, bugetul pe 2012 și sumele s-ar ridica până la 2,3 miliarde de euro, ținând cont de previziunile pe care le-am primit din uh, statele membre în legătură cu plățile ce urmează să fie făcute. <clears throat> În Consiliu, discuțiile până acum s-au învârtit în jurul a două puncte cruciale și colegul meu din partea președinției vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare. Primul punct, dacă ar trebui să se limiteze această retroactivitate și dacă se poate introduce o clauză de caducitate, iar în al doilea rând, câte țări pot fi rigibile. Asta ar însemna să punem o limită numărului de țări inclus în acest uh, mecanism, sigur, pe baza unei uh, decizii a Consiliului. Se pune, sigur, și întrebarea comis- rolului Comisiei în acest proces. Pentru noi, Comisia este pregătită să evalueze o cerere din partea unui stat membru de a beneficia de acest mecanism și să evalueze justificarea care însoțește acea cerere. Noi nu am vrea însă, nu am dorit să acceptăm să adăugăm o procedură suplimentară care să dea Comisiei dreptul de a decide în cazuri individuale dacă o țară ar trebui să beneficieze de acest mecanism sau nu. Noi credem că decizia Consiliului de a pune, uh, de a aproba țărilor un astfel de mecanism, deci doar decizia Consiliului ar fi suficientă pentru a declanșa mecanismul de asistență. Deci ar trebui să existe un sistem oarecum automat pentru a evita orice întârzieri în punerea la dispoziție a fondurilor necesare. Doamna președinte, sunt foarte bucuros să vă ajut pe noastră și Consiliul în a uh, înțelege acest, uh, această propunere și cred că ar trebui să lucrăm foarte repede pentru ca propunerea să fie finalizată și să fie uh, până la să intre în vigoare. De aceea vă stau la dispoziție în continuare. You... Vă rog. În numele președinției, domnul se ocupă de acest portofoliu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc doar să confirm faptul că tratăm aceste amendamente și ca o prioritate primordială. Am avut uh, cinci ședințe la grupurile de lucru din Consiliu și se pare că ne îndreptăm către un acord în legătură cu aceste două amendamente. Nu este ușor în cazul amendamentului menționat uh, în ultimul rând de domnul Nistler, dar se pare că progresele făcute sunt considerabile. Aștept cu nerăbdare ca această activitate de consultare să se finalizeze în curând și sperăm că și vom aduce activitatea noastră finală la Coreper în câteva săptămâni. Doamna Ramona Mănescu are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Am am ascultat cu atenție expunerea domnului Nisler și cred că este extrem de important să adoptăm acest raport uh, cât mai repede posibil, oferind statelor membre cele mai afectate de criză sprijinul financiar de care, de care au nevoie pentru a-și continua proiectele. Decizia de a diminua contribuția acestor țări la proiectele pe care le cofinanțează deja din bugetele naționale Sigur că va aduce fonduri semnificative în economiile lor naționale, acești bani putând fi uh, utilizați pentru uh, proiectele care vor impulsiona, eu știu, creșterea economică, competitivitatea, pentru a menține locurile de muncă, pentru a îmbunătăți nivelul calificărilor profesionale și implicit pentru a preveni și combate șomajul. Uh, cu toate acestea, uh, însă, consider uh, Uh, foarte important să ne asigurăm că executivele acestor țări vor utiliza cu maximă eficiență acest uh, ajutor, acești bani pe care îi vor primi uh, în plus, în avans. De altfel, ar fi foarte interesant să aflăm de la Comisia Europeană cât de eficient au fost utilizați banii primiți sub formă de avansuri din fondurile europene în 2010 de către cele cinci state membre cele mai afectate de criza financiară, pentru că este foarte clar că noi, la nivelul instituțiilor europene, am înțeles nevoia de a sprijini aceste state și tocmai pentru a depăși impasul economic în care se află, încercăm să luăm uh, decizii și să contribuim cât mai, uh, cât mai eficient. Însă trebuie să ne asigurăm că și guvernele acestor state înțeleg responsabilitatea pe care o au în a gestiona instrumentele acestea de, de sprijin, de ajutor care li se pun la dispoziție. Și din punctul acesta de vedere ar fi foarte bine să avem o evaluare cu privire la ajutoarele pe care deja le-au, uh, de care deja au beneficiat, tocmai pentru a fi sigur că nu ne irosim uh, eforturile în zadar și suntem eficienți. Mulțumesc! Ian Albrecht. Jan Albrecht are cuvântul. Da, doamnă președinte, mulțumesc. Am câteva observații de făcut și o întrebare. În primul rând, sprijin ideea amendamentelor. Este vorba de un mesaj politic. Cred că este foarte important de lansat. Prima mea observație. Consiliul European trebuie să fie conștient de faptul că, dacă această decizie din iunie politica de coeziune și instrumentele folosite în combaterea crizei de astăzi și de mâine. Deci dacă se hotărăște folosirea acestor instrumente, înseamnă că aceste instrumente sunt foarte importante și nu numai ceva marginalizat. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Avem nevoie de aceste instrumente flexibile în viitor. Al doilea comentariu. Trebuie să fim foarte, foarte limpezi în definirea caracterului temporar uh, nu e vorba de elementele noi, deci trebuie să definim clar și uh, noile, noul regulament, pentru că noul regulament spune clar. Avem experiență astăzi și nu trebuie să uh, lucrăm pretinzând că nu s-a întâmplat nimic. nu este posibil să ai un regulament și apoi să-l amendezi, considerând că se va întâmpla probabil vreo schimbare în viitor. Și apoi întrebarea. Ce se întâmplă cu urmările? Nimeni, nimic nu există fără urmări, fără consecințe. Dacă avem top-up-ul și alte elemente, vor exista consecințe pentru aceste țări în anii următori. Al consecințe cum ar fi? Proiecte mai puține sau cofinanțare mai scăzută pentru că, așa cum s-a repetat acest lucru aici, nu e vorba de bani noi, de fonduri noi. Se iau banii din anii următori, se uh, folosesc acum, asta înseamnă că vor fi mai puțin bani anii următori. Suma ar trebui să fie zero. Ce știm astăzi despre urmări? Mai puține proiecte sau cofinanțare mai redusă? Acest lucru este foarte important pentru noi. Trebuie să fim conștienți de ce facem aici însă sprijinim această idee. Și apoi, încă o întrebare mai puțin importantă, nu cu toții cunosc uh, ce înseamnă expresia clauza de caducitate. Poate puteți să explicați ce înseamnă această clauză de caducitate. Mulțumesc. Domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun următoarele. În primul rând, la prima vedere, se pare că această măsură ajută țările care se confruntă cu problemele crizei. Însă, așa cum văd eu lucrurile, este vorba mai mult de cum arată lucrurile și nu de cum sunt lucrurile. Întrebarea mea este așadar următoarea. Este evident faptul că de pe urma crizei și deci, dacă dorim să abordăm, să rezolvăm criza, este o întrebare care se un semn de întoială care se referă la conținutul, cuprinsul acestor programe. Trebuie ca aceste programe să ajute criza și nu să înrăutățească. Acum, în ceea ce privește Grecia, intenția de a reduce cofinanțarea națională S-a spus acest lucru aici. S-a spus că acest lucru va merge mână în mână însă cu reducerea unui număr de proiecte europene. S-a spus, de fapt, s-a invocat o rată uh, mică de preluare. Și mă întreb dacă această rată va juca un rol în viitor. Și a treia întrebare se referă la reducerile majore care sunt impuse asupra uh, Uh, funcționarilor publici din țara mea. S-ar putea să se ajungă până la o reducere de 40% în sectorul public, mai ales atunci când vorbim de Ministerul de Finanțe, care răspunde de gestionarea ISPA și altor fonduri europene. Deci situația nu va face decât să se înrăutățească. Cred de asemenea că reducerea contribuției naționale și reducerea drastică a numărului de programe europene înseamnă că cei care beneficiază de pe urma crizei vor beneficia în continuare pentru că banii vor exista, vor chiar dacă numărul de programe va, sc- va scădea. Și, în final, criza nu va face decât să se înrăutățească. Mulțumesc, Maria, Marie Terez Anteșmit doamnă președintă. Nu vreau să revin asupra crizei pe care o traversăm, care depășește într-un fel utilizarea fondurilor structurale, dar suntem într-o Europă solidară și salut această inițiativă. Nu trebuie să menționăm cifre pentru a înțelege care este diferența între uh, suma de care a beneficiat Grecia și uh, banii care s-au uh, consumat deja. Ideea formulată aici mi se pare una excelentă și este evident că trebuie să existe și o asistență tehnică în ce privește utilizarea acestor fonduri. Eu cred că investițiile trebuie să fie concentrate spre viitor, spre competitivitate, reconversie economică, locuri de muncă. Nu este nevoie de a consuma mai mult, ci de a consuma mai bine. Și trebuie să fim atenți și la logistica cofinanțării, pentru că Chiar dacă este o cofinanțare minimă, este absolut necesar ca și autoritățile naționale și regionale să facă investiții în aceste proiecte. Mă întreb în legătură cu lista um, celor care uh, vor fi beneficiari. În clipa de față sunt șase țări. Ce se va întâmpla dacă și alte țări vor ajunge într-o situație dificilă? Pentru că lucrurile um, evoluează foarte rapid și uh, dacă nu este vorba de o majorare a fondurilor, este clar că majorarea fondurilor uh, ar avea consecințe, înseamnă că din ce în ce mai puține proiecte vor putea să fie finanțate. Mulțumesc. Mihail Tremapolos. Dragi colegi, aș dori să salut decizia luată de creștere a cofinanțării până la, în acele state membre în care există o situație instabilă din punct de vedere financiar. E adevărat că această amenințare plutește pe întreaga zonă eu, europeană și am vorbit cu Domnul comisar Han, multă lume a acționat, a reacționat uh, violent și s-a spus, da, vom crește cofinanțarea, dar nici măcar el nu s-a gândit la 90%. Înțeleg, într-adevăr, că nu vom avea 90% permanent, ci va fi, nu va fi regula, ci excepția la regulă. Și oricum n-ar fi logic nici din punct de vedere financiar. Pentru că nu luăm ba- acești bani din alte țări, sper că am înțeles bine, ceea ce se întâmplă este că contribuția națională va fi redusă. Rezultatul, așadar, va fi va consta în scăderea numărului de proiecte. Deci statele și statul membru statele membre vor plăti prețul. Este un lucru bun pentru că exprimă totuși solidaritatea la nivel european și acea, facem aceasta în speranța de a crește stabilitatea, ci și de a avea mai multă creștere economică. Așadar, această măsură are sens și ea va încuraja proiecte într-o perioadă de dificilă în țări în care absorbția fondurilor deja fusese problematică nu a existat suficient contribuție națională sau capital propriu și nu s-a întâmplat acest lucru nu, nu numai din cauza crizei, ci și datorită unei capacități mici de absorpție. Eu am fost implicat în autoritățile la nivel local, regional, cunosc problemele de la fața locului și, într-adevăr, sper ca lucrurile să se îndrepte în direcția cea bună. Sper, avem nevoie să monitorizăm și să gestionăm proiecte și programe. Oamenii trebuie să, de, să deschidă bine, bine oamenii, bine ochii. Trebuie de asemenea să examinăm problema transparenței în ceea ce privește finanțarea la nivel european, fondurile regionale, pentru că transparența arată, asigură ca Uh, regulile jocului să fie clare. În trecut, mulți oameni au uh, sărbătorit, au uh, profitat de fonduri și lucrurile trebuie să se schimbe. Acum trebuie să, toată lumea să joace după regulile jocului și de aceea trebuie să avem proiecte de calitate. Calitatea trebuie să existe peste tot pentru că vedem că sustenabilitatea este atacată în Grecia, care îmbracă multe forme e vorba de clădirile construite ilegal, de pildă. Există multe asemenea clădiri în Grecia sau clădiri construite fără uh, autorizație de construcție și s-au, pus, s-au impus uh, amenzi, dar ele nu au fost plăcute, uh, pl- plătite. Troica, inclusiv Comisia Europeană, re, uh, închid ochii, din păcate, și troi, Troica, de asemenea, a fost de acord cu un sistem de un sistem de transport în măsură de, de, doi, de două treimi care să fie um, eliminat. Dar această structură nu poate fi eliminată pentru că ea este vitală. Avem nevoie de transparență, cunoștință și o gestionare corespunzătoare a fondurilor. Aceste țări care nu pot face față situației care rămân în urmă, au nevoie de asistența noastră pentru a putea depăși greutățile prin care trec țările lor, economiile lor, mentalitățile lor. Trebuie să existe o mai bună educație, o conștientizare, o monitorizare mai bună atunci când este vorba de implementarea și preluarea programelor. Da, avem nevoie de mai mulți ani, astfel încât banii cheltuiți să ducă într-adevăr la ceva bun. Apoi, fluxurile de fonduri, rata de preluare, trebuie, sunt de asemenea două chestiuni pe care trebuie să ne concentrăm. Este important să analizăm situația din punct de vedere financiar. Trebuie să urmărim banii cheltuiți din punct de vedere contabil. Trebuie să gestionăm proiectele în măsura în care și pe măsură ce sunt implementate și, de asemenea, trebuie să avem o revizuire, o evaluare la uh, jumătatea perioadei a programelor respective. Mulțumesc foarte mult. Uh, trebuie să avem intervenții mai scurte. Uh, următorul vorbitor. Mulțumesc. Doresc să salut eu această propunere și doar un comentariu scurt și mă leg de ce au spus antevorbitorii mei și anume consecințele propunerii. Nu sunt totuși sigură de consecințele acelei sume de 2,3 miliarde de, de euro pentru bugetul din 2012. Aș dori un răspuns din partea Comisiei. Toată lumea se gândește dar uh, și se întreabă. Bineînțeles că nimeni nu poate fi împotriva unei asemenea Uh, propuneri de ajutor. Uh, mulțumesc, domnule uh, Deutsch. Thomas Deutsch. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, și eu sprijin această propunere. Mi se pare a fi o propunere foarte utilă. Ar trebui să ne gândim la ceea ce a spus doamna președintă. Și anume să avem uh, poziții concise. E bine, eu sunt de acord cu colega Mănescu și cu colegul Olbrich. N-am să repet ceea ce au spus domnile lor. Este foarte bine să lansăm asemenea inițiative care mi se par înțelepte. Am două întrebări. O întrebare adresată reprezentantului Consiliului și o întrebare adresată reprezentantului Comisiei. În baza discuțiilor purtate până acum și cunoscând pozițiile Comisiei și Consiliului, mi se pare că situația este liniștitoare până la fraza rostită de președintele de reprezentantul Consiliului, în care a spus că de cinci ori grupul de lucru uh, al Consiliului uh, s-a întâlnit de cinci ori și că rezultatul este uh, aproape de finalizare. Eh, dacă a fost nevoie de cinci asemenea reuniuni și încă nu s-a ajuns la un rezultat, poate că eu sunt paranoic, eh, să fie nevoie oare să avem eh, cinci asemenea reuniuni speciale pentru asemenea decizie? Deci ar trebui să primim poate informații mai amănunțite. Eu aș fi de acord să ne străduim să urgentăm procedura. Dar oare care a fost motivul pentru ca în cinci ședințe ale grupului de lucru din Consiliu încă să nu se ajungă la o concluzie. Pentru că în ce privește retroactivitatea, a existat deja un consens. Oare la Consiliu despre ce discută atât de intens colegii? Iar cea de-a doua întrebare o adresez Comisiei. Săptămâna trecută, Președintele Barroso a menționat Grecia, dar a vorbit și despre alte state care se află într-o situație similară. A spus că uh, s-ar putea să fie nevoie și de uh, utilizarea uh, unor uh, noi uh, credite din uh, fondul de coeziune. Consiliul și Parlamentul uh, vor medita asupra acestei necesități. Știm oare ceva în legătură cu ideile domnului Barroso de săptămâna trecută? Oare Comisia ne va prezenta în curând un dosar pe masă? Pentru că în contextul crizei ar trebui să cunoaștem cât mai repede propuneri de acest gen pentru a vedea totul în context. Mulțumesc. Vă rog, uh, domnul Oldrich, uh, cât mai scurt posibil. Mulțumesc, doamnă președintă. Dar uh, eu am anumite rezerve. Știm din practică că atunci când sunt împărțiți bani ieftini, dar contribuția este foarte mare, atunci acești bani nu sunt folosiți eficient. Eu voi susține această propunere doar atunci dacă vor exista criterii foarte clare de control și criterii foarte uh, simplificate pentru acest proces, astfel încât creșterea și dezvoltarea să câștige. Președinta, mulțumesc, iar acum, dacă dorește Comisia să răspundă cât mai scurt posibil la punctele de vedere exprimate. Mulțumesc, tuturor. Voi încerca să răspund telegrafic. Doamna Mănescu ne-a întrebat despre soarta ultimului pachet de criză și dacă avem un feedback. A avut loc o discuție în această comisie, am prezentat un raport uh, Um, în legătură cu acest domeniu. A fost vorba despre multe măsuri, măsuri financiare și măsuri de altă natură și în mod special am furnizat și informații în legătură cu ceea ce au făcut statele membre cu acele plăți um, de avans efectuate. Jan Olbricht, spuneați că politica de coeziune poate fi un vehicul util într-un context de criză. Noi credem că, într-adevăr, s-a dovedit acest lucru și acum eh, facem al doilea test. Dorința noastră este ca în reglementările viitoare să existe niște prevederi care să permită de la bun început utilizarea unor măsuri pentru situații de excepție. Ne-am gândit la această eventualitate și vom propune asemenea prevederi. Ați avut dreptate când ați spus că prin procentajul mai mare eh, din partea europeană, probabil că vor fi mai puține proiecte finanțate, dar pentru noi este o prioritate. Trebuie să creăm garanții ca proiectele care au fost demarate să poată fi realizate. Și încercăm să facilităm și uh, partea de cofinanțare, uh, să ușurăm din partea statelor membre, mai ales în statele deosebit de afectate acolo unde chiar nu se găsesc resurse naționale, ci este nevoie de a împrumuta capital pentru această cofinanțare. Această clauză sunset, clauza de caducitate, ce își propune ea? Trebuie să fie un termen final pentru aplicarea acestui mecanism, mai degrabă în termen general decât o referire la uh, perioada finală care este prevăzută în diversele state uh, naționale implicate. Întrebările domnilor Angorakis și Tremopulos, luate la un loc. Este important să știm că aceste măsuri uh, vin să acompanieze acțiuni pe care noi le întreprindem în statele uh, vizate pentru a uh, epuiza toate posibilitățile care există înainte de a produce modificări în reglementări. Există programe operative în Grecia care sunt uh, elaborate în colaborare cu noi și, de asemenea, dorim să determinăm o deplasare a unor activități în cadrul programelor. Acest lucru se înțelege automat dacă analizăm evoluția dramatică a situației din Grecia, nivelul actual de șomaj, pentru că a fost o creștere dramatică în ultimele luni, și mai ales situația dificilă a întreprinderilor mici și mijlocii. Deci este nevoie de o reprogramare a acțiunilor și de a susține, de pildă, acum sectorul IMM-urilor din Grecia. Acesta a devenit un imperativ în cadrul acestor reprogramări. Iar ceea ce propunem noi, tocmai pe aceasta se axează. Doamna Sanchez Schmidt a întrebat ce se va întâmpla dacă și uh, alte țări devin eligibile pentru a primi o asemenea asistență financiară. În propunerea noastră uh, se uh, afirmă că va exista această posibilitate dacă alte țări uh, vor apela la mecanismele cu care operează Uniunea Europeană și devin eligibile pentru acordarea de asistență. Iar în legătură cu aceasta există discuția ca uh, legată de pildă de clauza de caducitate. Pentru că uh, dacă uh, ajungem în 2012, în 2013 la o asemenea situație putem recurge la această clauză. Doamna Kleber a vorbit despre impactul bugetar. Nu este nevoie de credite suplimentare. Noi vorbim despre utilizarea sumelor disponibile în cadrul politicii de coeziune și le vom uh, plăti mai devreme. Diferența față de plăți în avans, când după aceea uh, ajungi la o rată de cofinanțare mai mică, cum uh, a indicat Jan Olbricht, nu am prevăzut în propunerea noastră. Noi eh, lucrăm cu un top-up într-o perioadă de timp și după aceea eh, revenim la o rată de cofinanțare maximală ca de pildă 85% în convergență sau 15% eh, în regiuni competitive. Deci și în perspectivă ex post uh, vom vedea care este impactul propunerii și vom constata că există un fel de uh, nivel mixt. Ajungem la o rată care ar putea să fie puțin mai ridicată decât ceea ce eventual în reglementări a fost prevăzută ca fiind uh, maximum. În orice caz, nu vrem să creăm dificultăți mai mari statelor membre. Vreau ca acest lucru să se înțeleagă foarte bine. Și ultima întrebare din partea domnului Deutsch în legătură cu afirmația făcută și anunțul făcut de domnul Barroso. Da, deci cred că toți suntem conștienți că uh, nu am ajuns la finalul acestei crize și că vom încerca să exploatăm toate posibilitățile să acordăm ajutor și pe viitor. Pentru ca toate măsurile de asistență necesare să ajungă la cei care au nevoie de ele. În această fază, asta este tot ce pot să spun. Doamna Mănescu, doriți să reveniți la întrebarea dumneavoastră? Vă rog să o faceți foarte repede, dacă se poate. Să-i reamintesc domnului Nisler, pe mine nu m-a lăsat memoria. Îmi amintesc foarte clar uh, discuția din comisie Uh, am fost uh, atunci uh, oarecum nemulțumită de această evaluare, pentru că s-a bazat doar pe evaluările trimise de către guverne. Am și întrebat atunci dacă Comisia se bazează doar pe aceste evaluări și consideră că este suficient. Domnul Nisler a spus atunci că, din păcate, este tot ce, ce au până în momentul respectiv. Nu cred că trebuie să ne mințim frumos pentru că nu ajungem la niciun rezultat. Cred că trebuie într-adevăr să găsim soluții la problemele pe care le avem. Și am văzut în experiență că ceea ce raportează guvernele uneori nu corespunde cu realitatea. Din acest punct de vedere, aș fi așteptat din partea Comisiei să vină cu o evaluare reală. Mulțumesc. I don't know if, if nu știu dacă domnul Isler dorește să răspundă acum. Da, o întrebare dificilă, doamnă Mănescu, după <clears throat> cum știți, suntem uh, în contextul unei politici uh, care se realizează prin uh, management partajat și relația cu statele membre se bazează pe încredere, pe transparență în ceea ce privește informațiile care se pun la dispoziție. După cum știți, există o serie de cerințe de raportare ale statelor membre și acestea trebuie să informeze Comisia pentru ca noi să putem evalua care este situația dar în, în statul uh, respectiv. Asta înseamnă că atunci când vine vorba de evaluarea evoluțiilor uh, ulterioare, acestea se, uh, aceste evaluări se fac tot pe baza informațiilor puse la dispoziție de statele membre respective. Și uh, un ultim cuvânt. Avem o responsabilitate globală de a evalua impactul politicilor de coeziune. Dar, după cum știți, acest lucru se face periodic pe teme uh, și pe proiecte, dar nu uh, există o Uh, succesiune, în, în, o repetitivitate în timp. Da, aș putea să răspund și eu la întrebarea aceea cu cinci întâlniri ale Consiliului. Acest lucru s-a întâmplat uh, pur și simplu pentru că am analizat propunerea în mare detaliu și aș putea să vă menționez cel puțin patru uh, domenii discutate în acest fel. Bugetul, uh, impactul bugetar sau uh, impactul financiar al acestei propuneri, am discutat despre retroactivitate, despre clauza de caducitate, menționate și acestea aici. Am discutat uh, despre rolul comisiei în acest proces. Comisia a propus un mecanism automat de acordare a ajutorului și s-a analizat foarte temeinic acest mecanism. În uh, Consiliul s-a mai, uh, în grupul de lucru s-a mai analizat și felul în care banii sau temeiul juridic prin care banii vor fi folosiți pentru a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Iar a patra zonă de dezbateri uh, în discuțiile noastre a fost justificarea pe care statele membre trebuie să o aducă în sprijinii cererilor, prin care se demonstreze că banii sunt într-adevăr necesari. Iată de ce a fost nevoie de cinci întâlniri la Consiliu. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte în calitate de raportor și anume aș vrea să vă spun că după toate întâlnirile pe care le-am avut uh, la Consiliu și la Comisie și după prima întâlnire cu raportorii din umbră ieri, eu pregătesc amendamente legate de patru zone. Retroactivitatea și clauza de caducitate reprezintă unul din aceste subiecte. Ar trebui să găsim cea mai bună variantă și Uh, noi luăm în considerare diverse evaluări și diverse scenarii în funcție și de sumele de bani care vor fi uh, vizate. O altă zonă a amendamentelor se referă la felul în care statele membre accesează acest mecanism. Eu sunt pentru o formulă foarte lejeră care să nu fie complet mecanizată, dar care să nu presupună nici prea mulți factori de decizie. Deci să reducem birocrația la minimum, să reducem sarcina administrativă. A treia zonă a, pe, pe, care, un, pe care îmi axez amendamentele e vorba de partea birocratică, de evaluare și monitorizare și aici cred că ar trebui să folosim uh, exercițiul de raportare strategică pe care deja îl avem uh, în funcțiune și aș vrea să vă mai spun că uh, data limită pentru amendamente este 14 octombrie și aș vrea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 referitor la asistența rambursabilă și ingineria financiară. Ca să nu mă repet, am să uh, rog pe Rudolf uh, Nisor să facă uh, locul meu prezentarea propunerii. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este o propunere de o natură complet diferită. E o propunere de ordin pur tehnic, care are originea în încercarea de a în, în, um, în concluziile corpului de audit al uh, Comisiei, care a descoperit că statele membre folosesc anumite fonduri în, uh, în afara sferei de aplicare a articolului 44. Uh, uh, Curtea de conturi a arătat că aceste tipuri de acțiuni de inginerii financiare au un potențial de dereglementare din partea Comisiei și cu, uh, împreună cu statele membre am pornit o misiune de informare încercând să vedem care state membre și ce uh, făceau aceste state membre din acest punct de vedere, să vedem ce permite regulamentul și ce nu permite acesta. Există, am constatat, o mare gamă de acțiuni ale statelor membre care vin, care se succed unor altor acțiuni uh, începute înainte de 2007, unele chiar din 94 și care erau proiecte eligibile conform a regulamentelor anterioare și care primiseră deja sprijin financiar. E vorba în mod exclusiv de state membre vechi ale Uniunii și care, de bună credință, pentru că regulamentul nu interzice în mod explicit, explicit acest lucru, continuau să aplice anumite măsuri și în perioada uh, din ultimii ani. Experții noștri au explicat că e vorba de un vid legislativ, practic, o zonă neacoperită de regulament, care până acum, în ciuda faptului că aceste acțiuni nu erau interzise, ele nu erau nici permise cumva și nu, ex, nu exista nicio prevedere pentru uh, utilizarea beneficiilor obținute în urma proiectelor uh, anterioare. Trebuie, deci, amendat acest regulament astfel încât statele membre să aibă certitudinea juridică care să le permită continuarea anumitor acțiuni pe care le consideră în conformitate cu bunele practici deja recunoscute. și pe care noi nu dorim să le descurajăm în momentul de față, pentru că, după cum știm, obiectivul nostru este de a sprijini toate eforturile de a utiliza banii europeni în scopul de a uh, obține uh, un efect de pârghie. Și de a, uh, și, și noi nu avem nimic împotriva să contribuim la acest lucru. Uh, deci, în primul rând, e vorba de astuparea acestui vid uh, legislativ, a acestei deficiențe și, uh, în al doilea rând, am hotărât să facem această revizuire pentru a aduce clarificări în regulament pentru că ne-am um, confruntat în relația cu statele membre cu diverse interpretări. Trebuie să acordăm statelor uh, membre anumite. Uh, uh, trebuie să introducem pentru statele membre anumite prevederi în regulament care prevederi au fost convenite cu statele membre pe bază de voluntariat, pe bază benevolă, și care credem că vor fi acceptate ca un exercițiu regulat, precum raportarea exercițiului uh, pe instrumente financiare. În regulamentul actual, prevederile <clears throat> țin de lansarea uh, instrumentelor financiare, dar nu există obligații de raportare. Și odată cu diversificarea acestor instrumente care a mers mult mai departe decât ne-am fi așteptat, am ajuns într-o situație în care ne lipsesc informațiile care ne-ar permite să monitorizăm corect aceste exerciții financiare. Și apoi, aceste lucruri au fost discutate cu corpul, cu, cu corpul de audit și cu curtea de conturi și s-a decis uh, introducerea unor obligații de raportare pentru statele membre. Deci obligația de, uh, de raportare pentru statele membre. Pentru a susține de asemenea în contextul pregătirii declarației anuale de asigurare, s-a sugerat ca statele membre să pună la dispoziție informații în legătură cu procesul normal de plăți, în legătură cu plățile care se fac uh, pe instrumente financiare și pe plăți în avans către uh, programe de asistență care ar permite ofițerului contabil al uh, Uh, Uniunii să aibă o imagine foarte clară a, a, a situației financiare. E vorba de plăți care uh, reprezintă cheltuieli plătite în avans. Uh, despre acest tip de plăți nu aveam niciun fel de informații în contextul uh, actualului regulament. Am sugerat de asemenea să introducem o propunere care să asigure o trecere, o, o transmitere rapidă a plăților către intermediari sau către beneficiarii finali. Am sugerat să introducem prevederi care cer ca plățile să nu aștepte mai mult de 2 ani în uh, anumite fonduri, anumite depozite. Introducem aceste prevederi știind în același timp că va fi o propunere greu de acceptat în acest stadiu. În acest stadiu de implementare. Și pentru că deja există aranjamente contractuale între autoritățile de gestiune și uh, gestionarii fondurilor vizată. În discuțiile din Consiliu și uh, împreună cu serviciul juridic al Consiliului s-a spus că această prevedere ar fi crucială în privința impactului uh, modificării regulamentului. În uh, da, oricum, ar trebui să vă spun în legătură cu acel termen de 2 ani că avem, am avut construcții foarte constructive în Consiliul cu reprezentanții statelor membre care au recunoscut validitatea acestei cereri și s-a convenit că în viitoarele prevederi pentru instrumentele financiare să existe acest criteriu, să se aplice acest criteriu. Deci chiar dacă considerăm poate acum, după ce am auzit uh, preocupările juridice și părerile statelor membre, Comisia a retras propunerea inițială, dar crede că ea este valabilă pentru următoarea perioadă de programare și s-a propus ca Comisia să emită o declarație pentru a se asigura că această idee va fi luată în considerare pentru negocierea următorului pachet uh, de fonduri structurale. Ce a reieșit din uh, procesul desfășurat la Consiliu, am avut uh, o dezbatere constructivă, am reușit să introducem niște aranjamente tehnice în text pentru a ne asigura că toate cazurile posibile sunt vizate, sunt incluse. De aceea ne referim acum și la asistența rambursabilă și am făcut de asemenea unele ajustări între prevederile pentru raportare și declarațiile de cheltuieli. Experții noștri pe partea bugetară au găsit uh, proceduri mai simple, simplificate din punct de vedere al uh, sarcinii administrative. Comisia a acceptat de asemenea faptul că dacă statele membre ar trebui acum să ne dea rapoarte anuale asupra stării de implementare a instrumentelor financiare, atunci Comisia ar trebui să elaboreze o sinteză pe baza acestor rapoarte. pentru a avea o imagine de ansamblu complet transparentă a felului în care decurg uh, lucrurile. Doamna președinte, am văzut proiectul de aviz pe care îl prezentați și amendamentele sugerate aici. La o primă vedere, cred că majoritatea dintre amendamente merg direct la țintă și merg în spiritul dezbaterilor de la Consiliu. Sper că vom găsi o modalitate eficientă de a continua să conlucrăm și vă stau la dispoziție pentru orice altă informație doriți pentru a avansa acest dosar. Până acum, amendamentele și propunerile noastre mi se par foarte bune. Mulțumesc. Very much and... Mulțumesc foarte mult. Elisabeth Șetră are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am discutat deja despre aceste modificări. Doamna Hübner a spus de altfel acest lucru în calitate de raportoare, s-a întâlnit într-un cerc mai restrâns cu raportorii din umbră. Am pus cu toții de acord ca lucrurile să se deruleze foarte repede și găsesc că este foarte uh, bine să ajungem la această ajustare tehnică, pentru că uh, este important uh, pentru cei care vor beneficia de aceste fonduri. Pe de altă parte, informațiile necesare trebuie să ajungă la comisie. Sigur că nu trebuie să creăm piedici pentru utilizarea acestui instrument. În statele membre există anumite interpretări în legătură cu modul de operare. Unii văd că ar putea să fie o foarte mare problemă, dar eu aș vrea doar să pun câteva întrebări foarte concrete, pentru că pentru mine este foarte important ca acest instrument să avanseze foarte repede. Pe de altă parte, aș dori ca interesele europene să fie uh, păstrate, ca interesele bugetare să fie salvate și apărate și uh, eu cred că uh, nu trebuie să dăunăm acestei idei de revolving funds. Pe de altă parte, Uh, perioada de 2 ani era dorită de comisie, dar se pare că nu este fezabil. S-a mai spus și că uh, această formulare a raportoarei ar putea să mai suporte modificări. Doamna Hübner a operat deja modificări în raport, a simplificat unele lucruri foarte tare. Este oare suficient ceea ce am făcut noi sau poate credeți că în ce privește și relația cu Curtea de Conturi, uh, Comisia de Control Bugetar a Parlamentului, uh, lucrurile vor funcționa bine. Deci vreau să știu, Comisia este mulțumită de modificările operate în acest proiect uh, de um, raport în felul acesta Consiliul va accepta documentul pentru că trebuie să știm unde ajung banii unde ajung banii publici europeni, în ce tip de holding sau instituție, unde vor fi ei cheltuiți, ca să putem să spunem acesta este partea de contribuție a Parlamentului European. Și de asemenea mă interesează și un raport transparent. Bineînțeles că nu dorim să creăm complicații birocratice, pentru că este vorba despre bani pentru proiecte mici care țin de tehnici de finanțare. Și uh, o chestiune pe care chiar nu o înțeleg de ce Comisia, în ce privește articolul 44a, a introdus și articolul 57 uh, din uh, regulamentul existent în clipa de față. Pentru că, de fapt, uh, ar trebui să beneficieze și acele proiecte care sunt finanțate pe această cale. Eu cred că nu este necesară uh, precizarea, neaplicarea uh, a ceea ce este prevăzut în articolul 57. Ce crede Comisia? Înainte de asta, Mihai Tremopoulos. Aș dori să adaug ceva la ceea ce s-a spus până acum. Aș dori să mă concentrez pe chestiunea cheltuielilor făcute și situația statelor membre. Acestea, din urmă, se, se străduiesc să ajungă la rezultate bune, dar de multe ori nu reușesc să, să aibă succes, se împotmolesc pe drum. Programarea poate să fi făcut progrese, însă adesea există uh, Uh, amânări în ceea ce privește plata subvențiilor rambursabile. Așadar, ce măsuri de siguranță putem lua? Mă bucur să văd că există deja o obligație juridică, astfel încât să se asigure că autoritățile de management trebuie să ia măsuri pentru a se putea încadra într-un cadru temporal de 2 ani în ceea ce privește plata către fonduri. Dacă în această perioadă de 2 ani acest lucru nu se realizează, atunci sumele care nu au fost cheltuite vor fi fost înlăturate. Aceasta este o măsură importantă, imediată, dar cred că trebuie să realizăm și alte forme de intervenție, transparența. Am menționat-o și eu mai devreme. Este un lucru foarte important. Trebuie să fim siguri că datele rezultate din evaluări sunt publicate și mă refer la datele trimise de statele membre către Comisia Europeană oricând, mai ales cele care exprimă progresele făcute de proiecte. Trebuie să ne asigurăm că există un mecanism de, re, de raportare în, um, în mod periodic. Acesta ar asigura un sistem de monitorizare universal și democratic, fără să ducă la mai multă birocrație și n-ar duce la mai multă birocrație, pentru că Comisia primește oricum datele din partea raportate de statele membre oricum și nu numai că ele sunt publicate, dar vom ști de asemenea cine este, se încadrează în timp și cine este în întârziere. Mulțumesc! Mulțumesc! Sper să, să vorbiți și mai uh, succint decât înainte. Salut așadar aceste propuneri și mai ales ce ne-a spus Comisia în legătură cu povara administrativă. Uh, Sper ca lucrurile să decurgă lin și în conformitate cu procedurile și cred în implementarea acestor instrumente financiare introduse în, în sistemele deja existente. Nu vreau, renunț așadar la uh, întrebare, pentru că n-aș vrea să repet ceea ce s-a spus deja până acum aici. Mulțumesc foarte mult. Începem prin a da cuvântul Comisiei și Consiliului. Așadar, mai întâi Comisia are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să spun, pentru început, să răspund la întrebarea legată de cei doi ani. Când am sugerat acest lucru, am fost conștienți de faptul că situația este foarte dificilă. A existat un punct în discuția noastră în legătură cu Curtea de, de Audit și constatările lor, dacă astfel încât banii să fie transferați cât mai rapid în contextul instrumentului de inginerie financiară. Am descoperit uh, câteva situații, câteva cazuri în care lucrurile au mers prea lent și, de asemenea, spun că acum, mai întâi, trebuie să se facă o primă încercare de a se înființa asemenea instrumente, mai ales în țările care nu au avut experiență în această privință. Cu toate acestea, am descoperit pe plan global că aceasta trebuie să reprezinte o un punct important și trebuie să se facă o planificare a plăților realizate în aceste fonduri care, fonduri care să coincidă cu banii folosiți în mod eficient astfel încât să, să ducă la generarea pe piața unor produse financiare pertinente. Apoi, comentariul meu reflectat în discuțiile cu statele membre, și anume faptul că stadiul târziu al propunerii riscă să întrerupă, să uh, perturbe acțiunile. Mai ales pentru că există aranjamente contractuale între cei care gestionează fondurile și suntem foarte atenți la acest aspect și dorim să le evităm. Cu cele mai bune intenții intenții de a asigura o disciplină, dorim să evităm orice element care ar putea perturba. Din punct de vedere juridic, pot să vă spun că serviciul juridic ne spune că există preocupări majore legate de eh, securitatea Uh, legală și uh, garanțiile pentru partenerii implicați în asemenea operațiuni. Nu dorim să încălcăm sub, niciun, sub nicio formă aceste lucruri, de aceea Comisia și retras. Însă, așa cum am spus, cu condiția ca să ne asigurăm că în următoarea perioadă de programare vom, vor exista asemenea prevederi care să asigure această disciplină atunci când este vorba de perioadele de predare, a, de realizarea plăților de transmitere a fondurilor. Apoi, chestiuni legate de simplificarea procedurii de raportare. Într-adevăr, ceea ce se poate realiza în urma discuțiilor este să se simplifice propunerea puțin. Astfel încât, în primul rând, datorită faptului în, în acea parte în care a, se asigură informații suplimentare în legătură cu procesul de plată, comisia să poată obține informațiile necesare autorității contabile, astfel încât să califice uh, preplățile sau plățile anticipate, astfel încât să nu mai ne trebuiască să extragem aceste informații din raportarea sintetică și generală. Aceasta permite așadar o mai mare simplificare și apoi chestiunea legată de, de, de programare în timp nu mai este necesară și aceasta ne permite simplificarea sistemului general de raportare, deoarece am considerat o practică foarte eficientă de a fi legată de rapoartele anuale, adică ar veni la jumătatea anului și Comisia a acceptat că pe baza acestor rapoarte să furnizeze până în octombrie, în fiecare an, un raport de sinteză pe baza informațiilor primite de la statele membre. Aceste informații vor fi, vor cuprinde ceea ce deja am obținut de la statele membre în acele exerciții de raportare voluntare în desfășurare. Apropo, vom avea primul raport uh, voluntar, deci va, fi, va apărea în următoarele luni. Scopul este de a continua în aceeași măsură. Doamna Schroeter a întrebat de ce avem aceste prevederi aici legate de neaplicarea articolelor 50, articolului 57 atunci când este vorba de instrumentele financiare. În primul rând, aceste prevederi au fost introduse în regulament în, cu scop de clarificare. Aceste prevederi au existat în notele interpreta de interpretare și statele, au fost aduse la cunoștința statelor membre. E vorba de proiecte majore, proiecte generatoare de venituri și, dacă vă gândiți la instrumentele financiare, este clar că aceste prevederi nu se vor aplica. De ce? Pentru că atunci când ai de face cu fonduri, de exemplu, nu consideri un fond un proiect major sau nu consideri un fond ca fiind un, uh, cu un grant acordat unei întreprinderi când se pune problema durabilității. De exemplu, în legătură cu o posibilă re locare a activității întreprinderii respective dintr-o țară într-alta. Și cred că logica este foarte clară aici. Pentru că în măsura în care este vorba de instrumente financiare, aceste prevederi nu mai au sens. Mulțumesc. Cred că am răspuns la întrebarea domnului Tremopolos referitoare la raportare. Am acceptat acest lucru pe baza deci, a datelor primite de la statele membre. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul Consiliului, aș dori să spun că dacă în viitor vom decide să avem această perioadă de 2 ani și apoi alocarea va expira, cred că va trebui să avem reguli foarte clare legate de certificarea banilor, lucruri care aici au lipsit și de aceea cred că, într-adevăr, această perioadă de, această perioadă de 2 ani va trebui să iasă din regulament. Dau acum cuvântul Consiliului. Mulțumesc. Nu voi repeta ce s-a spus deja de reprezentantul Comisiei. Pot doar să confirm că ceea ce a spus domnul Nisler în general, ce se poate vedea în proiectul de raport pregătit pentru această comisie și cele propuse. Deci toate se armonizează cu gândirea noastră la Consiliu. Mulțumesc, atât am avut de spus. Dragi colegi, doresc să închei acum această discuție. Deadline-ul este 14 octombrie. Am primit de la Comisie și de la Consiliu promisiunea că în cazul în care este nevoie ca raportorii să se mai întâlnească pentru a clarifica unele lucruri, vom avea o asemenea întâlnire. Mulțumesc pentru discuția avută și acum trecem la o perioadă mai scurtată de timp pentru discuțiile legate de studiul cel mai important, poate, realizat de politica noastră viitoare. Îi dau cuvântul domnului Bachtler și domnului Mendez. Deci dau cuvântul celor doi uh, vorbitori. Aveți cuvântul domnule profesor Bach- John Bachtler. Good afternoon, uh, Chair. Good afternoon. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc membrilor comisiei, mulțumesc pentru, comisia, prim, pentru invitația primită de a participa la această ședință, de a ne prezenta raportul. Sunt John Bachtler, stânga mea, colegul meu, Carlos Mendez, de la Centrul de Cercetare pentru Politici Europene. Ne bucurăm să putem prezenta studiul nostru realizat împreună cu o echipă de experți din țări, din mai multe țări. Voi începe prezentarea prin a vorbi despre viitorul politicii de coeziune legată de arhitectura acestei politici și aspectele bugetare. Colegul meu, domnul Mendez, se va concentra pe substanța, conținutul acestei acestui, acestei politici. Raportul este foarte detaliat, noi ne vom ocupa numai de aspectele principale care se concentrează pe domenii în care dezbaterile legate de viitorul politicii vor fi foarte intense. Studiul se bazează pe o analiză a politicii. Noi am încercat să evaluăm avantajele și dezavantajele opțiunilor de politică alternative pentru a înțelege care sunt valorile ce, pe care se bazează și se, re, re, se bazează pe o literatură de specialitate foarte importantă și pe un model, pe o modelare. A fost foarte mult un exercițiu acesta. Suntem conștienți cu toții de unele limitări. Raportul a fost încheiat în august 2011, înainte de începerea circulării proiectelor de regulament. Vedeți pe ecran titlurile studiului arhitectura, obiectivele, dimensiunile teritoriale, strategia, condiționalitățile, evaluarea, asigurările și valoarea adăugată sau adiționalitatea. Titlul raportului este Viziuni și opțiuni. Din punctul de vedere al viziunilor, există puncte de părere contestate o părere spune că politica este un mecanism de redistribuție pentru scopuri de transfer bugetar și cealaltă variantă este că obiectivele sunt alocative, adică asociate cu o politică de dezvoltare teritorială. O altă sursă de contestare se referă la rolul politicii în Europa 2020. 2020. Este vorba de echilibrul între abordarea teritorială și sectorială pe de-o parte și pe de altă parte abordarea, guvernanța um, centralizată pe de alta. Puteți vedea cadre diferite, să spunem, de analiză legate de evoluția politicii de coeziune. În stânga sus există un contractualism teritorial în cadrul căreia politica de coeziune este văzută ca un agent pentru Europa 2020. În stânga jos, în contrast, vedeți pragmatismul teritorial experimental, care prezintă interesele autorităților locale și pe care îi interesează mai mult uh, abordarea bottom-up. Vă partea dreaptă vedeți antiteza, unde este prioritar uh, abordarea sectorială, funcționalismul sectorial, de exemplu, și care se bazează pe o viziune top-down vis-a-vis de implementarea politicii Europa 2020. Și aici intervine uh, raportul Băncii Mondiale de acum câțiva ani și, în ultimul rând, o coordonare sectorială, mai soft să-i spunem, care este Uh, are, se bazează pe abordarea bottom-up. Am vrut să subliniem diferitele perspective legate de politica de coeziune, ce înseamnă ea și cum ar trebui să se integreze ea, să se leagă ea de Europa 2020. Trecând mai departe la arhitectura politicii. Obiect, un obiectiv al raportului nostru este să înlesnească o dezbatere referitoare la implicațiile propunerii Comisiei vis-a-vis -vis de eligibilitate și fonduri sau finanțarea regiunilor. Acest lucru este greu de evaluat în acest moment pentru că nu avem toate datele necesare sau ipotezele necesare pe care se bazează propunerile Comisiei. Din ce știm până acum, mai ales din bugetul 2020 și comunicarea respectivă, putem vedea că uh, polit, uh, harta asociată și arhitectura se va dezvolta în următoarele linii. În primul rând, definiția converg- convergenței și a regiunilor respective va rămâne neschimbată, bazându-se pe mediile legate de Europa 27 și nu pe Europa 25. Apoi este vorba de categoriile facing in și facing out. Aceasta va fi eliminată. În loc vor apărea regiuni noi în tranziție, care ar putea cuprinde regiuni care nu au deocamdată um, statut de convergență, dar în care PIB-ul a crescut cu mai mult de 75% din media Uniunii Europene pe capita și de asemenea poate include și alte regi, regiuni în care PIB-ul variază între 75% și 90% din media UE. Apoi, criteriul eligibilității pentru fondul de coeziune va rămâne la fel, doar că se va baza pe UE27 și nu pe UE25 și mediile aferente. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, pentru fondul de coeziune, se pare că pe baza datelor 2007-2010, cam 13 state membre s-ar califica. Pentru eligibilitatea fondului de coeziune, toate 12 UE, cu excepția Portugalul, Portugaliei, Cip, Cipru și Cip, um, deși am putea anticipa că Cipru ar putea beneficia de unele aranjamente uh, de tranziție. În ce privește eligibilitatea pentru fondurile structurare, aici situația este mai complexă, deoarece nu avem datele cele mai recente referitoare la PIB-urile naționale care să ne permită să facem o evaluare, însă am făcut totuși niște estimări în raport folosind datele uh, GDP-urilor, uh, PIB-urilor naționale pentru 2009. Titlul este că obiectivul convergenței va fi re redus și acest lucru va avea un impact semnificativ asupra hărții de eligibilitate. Regiunile de convergență, să le spunem mai puțin dezvoltate, acoperirea lor ar scădea de la un nivel curent de 32% din populația UE la 24% și ne-am concentrat pe 16 state membre, Germania și Malta fiind două state membre fără statut de convergență în viitor. Opt state membre ar pierde la populație și opt ar rămâne neschimbate pe baza calculelor noastre. Regiunile în tranziție ar schimba harta, configurația hă, uh, hărții de asistență în această categorie. Ne-am gândit să includem acele zone din Uniunea Europeană, zone de convergență, care nu ar care s-ar califica pentru această nouă categorie de asistență, cam 35 de milioane din populația celor 27 de state membre și majoritatea s-ar afla în Germania, Spania și Polonia. Această categorie ar fi importantă și pentru Slovenia și Grecia. Această categorie ar include și alte regiuni care au un PIB per capita între 75 și 90%. din media europeană. Și apoi avem în aceste regiuni cam 44%, deci 9% din populația UE. Aceste regiuni se află în 15, în 15 state membre, Belgia, Franța, Marea Britanie. Se concentrează foarte mult în Franța și Regatul Unit. Multe sunt regiuni care nu au avut niciodată statul de convergență. Apoi, în final, regiunile rămase s-ar încadra în categoria de competitivitate regională, regiuni mai dezvoltate, cu alte cuvinte, cele care nu se califică pentru viitorul statut de convergență sau tranziție și această populație rămâne cam aceeași, concentrată masiv în, cele 15, în 15 state membre, așa cum este de așteptat, și cam șase țări, Cipru, Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, ar cădea în această, uh, în această categorie de regiuni cu statut de dezvoltat. Există multe alte detalii în raport, acestea sunt doar titlurile referitoare um, la eligibilitate. Apoi, mergând mai departe la alocările financiare, adică cine va primi sau cum vor fi distribuiți banii, pe acest tabel ar fi trebuit să apară, să apară un tabel, dar se pare că nu apare din motive tehnice. Care sunt aspectele principale aici? Propunerea Comisiei ar prevedea cam 326 miliarde alocate, ceea ce aceasta apare însă o reducere minoră de 5% pentru două idei pentru două categorii importante. Creditele de angajament ar scădea cu 5% în cazul regiunilor din categoria convergenței și creditele, de angajament pentru cealaltă categorie ar scădea, ar scădea cu mai mult de o treime, respectiv cu o cincime. se reflectă în acest fel transferul în eligibilitate, adică dacă privim intensitatea asistenței, adică asistența per capita, vedem modele diferite. Pentru populația din regiunile care sunt încă eligibili pentru convergență va exista o creștere în alocările per capita, Același lucru fiind valabil și pentru regiunile care beneficiază de fondurile de coeziune. Însă alocările per capita pentru cele care beneficiază de prevederile uh, categoriei de tranziție, asistența ar scădea semnificativ cu 100 de euro per capita la 70 de euro per capita pe perioada acoperită de aceste propuneri și intensitatea asistenței pentru regiunile incluse în criteriul competitivitate va crește, ar crește în perioada următoare. De asemenea, este important să ne concentrăm și pe alte implicații importante ale propunerii, și anume mecanismele de alocare a fondurilor. Cele mai importante sunt schimbările în pragurile, în plafoanele impuse, 2,5% din produsul național brut, eh, venitul național brut. De asemenea, se pare că stabilirea plafoanelor s-ar aplica numai unei perioade, un, numai venitului pe un an. Dar încă acest lucru nu este foarte clar și de asemenea nu este evident nici dacă va fi o cerere de defalcare între fondul de coeziune și fondurile structurale pentru uh, cele 12 state membre și apoi baza de calcul a alocărilor pentru regiunile în tranziție. Există și o plasă de siguranță, se anticipează o plasă de siguranță pentru țările care fac parte acum din categoria de regiunilor de convergență și care își vor pierde acest statut. Din calculele noastre reiese faptul că cam două treimi din alocările globale către categoria regiunilor în tranziție va merge către fostele regiuni în, în tranziție. Am parcurs destul de repede această parte ca să subliniez doar chestiunile importante, așa cum le vedem noi, din punct de vedere al calculelor. Merită să mai menționăm parametrii dezbaterilor care vor avea loc în următoarele luni, în, următorii, în următorul an. Poliții, pozițiile naționale sunt în curs de elaborare, însă ce vedem noi deocamdată din declarațiile existente este vorba de deci, această dezbatere cu privire la finanțarea totală pentru fondurile, fondul de coeziune, Există puncte de vedere diferite în legătură cu cât ar trebui să meargă la politica de coeziune și multe state membre spun că ar trebui să scadă acest nivel. Apoi o altă îngrijorare legată de disponibilitate și concentrarea financiară. Puncte de vedere diferite și aici, spunând că toate regiunile ar trebui să fie eligibile, alte state membre spun că ar trebui să să fie retrase unele uh, fonduri de la țările bogate. Apoi, există un anumit, un uh, anumit sprijin în rândul unor state membre, însă unele state membre se opun ferm uh, unei asemenea, existenței unei asemenea categorii de tranziție, cu limite arbitrare și țări care, permi, uh, care ar prefera să vadă uh, o, mai mult o abordare legată de facing in și facing out, apoi părțile din, din uh, finanțele și fondurile și apoi o părere, o părere ex um, în vederea unei abordări uh, ex ante. Și încă un lucru pe care nu l-am menționat încă, crearea unei facilități de um, Connecting Europe, deci care să lege întreaga Europa. Aici au apărut unele reacții negative din partea unele, unor regiuni și a unor state membre care se tem de o mai mare centralizare sau sectora, sectorializare a politicii. Acum voi da cuvântul colegului meu, Carlos Mendez, care se va concentra mai mult pe conținutul uh, viitor al acestei politici. Mulțumesc! Mulțumesc și bună seara tuturor! Vreau să vă menționez câteva din elementele cheie ale dimensiunii politicii de acest tip. Politica de coeziune are obiective cu multe fațete, dimensiuni sociale, în legătură cu obiectivele de dezvoltare economică în Uniunea Europeană și de instrumentalizare eh, pentru a stimula procesele dorite de dezvoltare. Există și uh, observații critice în uh, literatura de specialitate în legătură cu aceste obiective. Dar, dincolo de criticile formulate, care nu mi se par în totalitate uh, uh condiții de fair play, uh, Politica de coeziune are multe dimensiuni, obiective, cum spuneam, cu multifacete și chiar dacă este nevoie de o clarificare a anumitor concepte și a anumitor obiective viitoare, um, o mai mare distinție între diversele niveluri obiectivele de cooperare, o mai mare precizie a formulare a obiectivelor, nu doar la nivel european, de nevoie de o diferențiere a obiectivelor și în ce privește uh, susținerea lor, finanțarea lor, clarificarea contribuției la obiectivele de echitate și eficientizare și o mai bună uh, definiție a modalităților de punere în aplicare. Am încercat să consolidăm dimensiunea teritorială, dar a rămas un uh, obiectiv al acestei politici. Și Comisia a sugerat o serie întreagă de idei pentru a consolida aceste dimensiuni, o mai bună concentrare pe specificitatea teritorială, fie că este vorba de regiuni industriale sau de regiuni care au uh, anumite probleme demografice, uh, zone montane sau alt tip de regiuni vorbește și despre consolidarea agendei urbane uh, care este de maxim interes pentru Comisie și de managementul fondurilor și de consolidarea cooperării teritoriale și între macroregiuni. Statele membre, în general, au fost destul de sceptice în răspunsurile lor eh, referitoare la raportul privind fondul de coeziune, inclusiv în ce privește agenda urbană, sau au specificări legate de anumite orașe, dar din uh, ceea ce am înțeles noi, acest accent suplimentar pe dezvoltarea teritorială rațională, cred că există mai mult loc pentru intervenții și credem că și Comisia uh, ne va furniza explicații suplimentare în ce privește investițiile integrate interteritoriale, concentrându-se mai mult pe proiectele care au o mai mare relevanță transfrontalieră și pe strategiile de coeziune și va încerca să uh, determine și o simplificare administrativă pentru cooperarea în acest domeniu. Deci, se va încerca accentuarea dimensiunii teritoriale. Trebuie să uh, fie exploatate uh, toate stimulentele uh, în ce privește dezvoltarea teritorială. Iar în legătură cu planificarea strategică, Comisia a propus un cadru general, inclusiv creșterea coordonării orizontale și o abordare mai contractualizată a acordurilor de parteneriat, conform unor propuneri cadru. Există multe provocări în ce privește eh, subiectul proprietății, de pildă, și există responsabilități la nivelul Comisiei pentru o strategie cadru comună. Există implicații administrative în ce privește contractele de parteneriat Comisia dorește să nu creeze din acest punct de vedere un management specific și preocuparea principală este să nu se ajungă la o sectorializare a acestei politici, pentru că există anumite îngrijorări în legătură cu acest aspect în legătură cu diversele praguri pentru uh, diversele tipuri de fonduri, pentru diversele categorii de regiuni și prioritățile lor de investiții. Mm, evaluarea și monitorizarea Cer scuze acest cadru de performanță, de asemenea, este important. Este uh, nevoie de a introduce anumite uh, precondiții, de asemenea și uh, a unor stimulente. Au fost formulate critici legate de provocările metodologice. Există riscul de suprapolitizare a acestor strategii. Am uh, citit din acest punct de vedere opiniile uh, formulate în anumite state membre, se solicită o mai bună concentrare pe uh, eficacitatea politicii de coeziune. Condiționalitățile trebuie să fie influențate de către cei care dezvoltă această politică și care trebuie să respecte criteriul de subsidiaritate. Iar în ce privește precondițiile, este nevoie de o uh, evaluare rațională a capacităților. Comisia este conștientă că există anumite puncte slabe, este nevoie de o clarificare mai pronunțată a obiectivelor, de mai bună precizare a perioadelor și sugerează ca Uh, evaluările să fie obligatorii și se dorește de asemenea încurajarea studiilor de impact prin baza unei metodologii mai sofisticate. Există subiecte în legătură cu care uh, Comisia încă nu a reacționat, dar în care uh, se mai pot face îmbunătățiri. Este nevoie de un dialog interinstituțional mai puternic. De asemenea, uh, este nevoie ca informațiile legate de performanță să fie făcute cunoscute tuturor părților interesate. din uh, Grecia s-a solicitat ca evaluările să fie uh, mai repede la dispoziția celor interesați. Dar multe state membre și multe regiuni nu publică asemenea rapoarte. Unele uh, sunt publicate de îndată ce sunt aprobate de Comitetul de Monitorizare și cred că acesta trebuie să fie modelul care să funcționeze, pentru că în felul acesta uh, există o mai mare responsabilizare. Și este necesar de asemenea să consolidăm capacitățile administrative nu doar în statele membre, ci și la nivelul Comisiei. Înțelegem că va fi o prioritate tematică această capacitate administrativă, dar în general se fac investiții în modernizare în sectorul TIC, în pregătirea profesională a celor care sunt implicați în activitatea de planificare și, bineînțeles, că analiza trebuie să se refere și la uh, legalitatea uh, derulării proceselor. Acest model uh, al managementului partajat, al gestiunii partajate a fost criticat de multe state membre. Este nevoie să se simplifice povara asupra celor care uh, au asemenea atribuții de gestiune partajată și vom încerca să analizăm această prioritate. Comisia propune uh, chiar schimbări radicale a sistemului de management și de control în baza regulamentului financiar, și mai se dorește folosirea modelului din uh, PAC uh, cu declarații de gestiune. Trebuie să se găsească poate o cale fericită de mijloc pentru ca uh, practicile actuale să poată fi îmbunătățite. În ce privește proporționalitatea, Întrebarea este dacă cerințele de gestiune și control trebuie să se axeze mai mult pe risc sau pe latura financiară a programelor. Înțelegem din propunerea Comisiei că acestea ar fi prioritățile, dar în același timp latura financiară a programelor Ehm, trebuie să fie legată de controlul administrativ, chiar dacă nu trebuie să se aplice duble standarde. Nu în ultimul rând, simplificarea constituie o prioritate. Este nevoie de armonizarea regulilor de eligibilitate, de un regulament cadru și de metode de rambursare simplificate. Oricum, nu suntem 100% convinși că ceea ce propunem noi va fi un panaceu pentru uh, întreaga activitate de gestiune. În ce privește valoarea adăugată? Bineînțeles că este un subiect complex. Valoarea adăugată acoperă o gamă largă de subiecte. Există o valoare adăugată financiară la aceste politici, există efecte directe și indirecte ale guvernanței acestei politici. Iar în ce privește provocările metodologice, ele sunt destul de însemnate. Am spune că ar fi nevoie de o atenție uh, deosebită în ce privește această funcție de evaluare adăugată, pentru că uh, trebuie să vedem care este contribuția acestei politici la strategia Europa 2020 și uh, care trebuie să fie mecanismul care să ne permită ca obiectivele cuprinse în strategia 2020 să poată să fie realizate. Lipsește o concentrare pe ceea ce am vrea să uh, realizăm suplimentar prin această politică, pentru că se spune că această politică este de fapt complementară politicilor naționale, dar noi am dorit ca, într-adevăr, acest principiu să poată fi promovat. Iar în ce privește partea de tehnici de finanțare, este nevoie de utilizarea instrumentelor adecvate și, așa cum s-a mai spus astăzi, poate că este încă nevoie de anumită clarificare uh, legală, pentru că uh, altfel e greu să operez cu aceste instrumente practică. Este nevoie de poate și uh, valorificarea mai bună a experienței Comisiei de elaborarea unor programe inovatoare care uh, au fost elaborate și în ultimii ani la nivelul Comisiei, astfel încât experiența dobândită să poată să fie valorificată. Iar regula N plus 2 poate oferi o mai mare concentrare pe calitate. Una din uh, uh, critici este că poate această regulă uh, mai stăvilește inovația în acest domeniu. Există uh, voci care spun că principiul de parteneriat nu se poate baza pe anumite reglementări care să fie chiar obligatorii. Poate că din acest punct de vedere eh, trebuie să ne gândim cum poate să devină eh, operațional eh, criteriul acestui parteneriat. Trebuie să vedem dacă bunele practici dobândite în alte domenii nu pot fi valorificate și aici. Trebuie să vedem unde a fost implementat principiul parteneriatului în mod corect și în spiritul reglementărilor existente. Am încercat să parcurg câteva din subiectele cheie din acest raport. Sigur că există multe alte detalii care ar merita să fie menționate, dar uh, poate că în cadrul dezbaterii uh, primesc uh, observații din partea dumneavoastră și putem reveni asupra anumitor teme. Domnul Van Nistelrooy dorește să intervină primul și Ian Olbrich de asemenea se află pe listă. Bun? Nu? <laughs> Aș vrea să îi felicit pe experți pentru performanța lor, pentru că în felul acesta au reușit să finalizeze cu o zi înaintea comisiei eh, studiul. Deci, este un studiu atât de amplu și ne oferă atât de multe informații pe care le putem folosi uh, în reflexiile noastre pe marginea propunerii. Deci sper că și Comisia se va baza pe uh, studii similare și că modul de gândire va fi unul înrudit cu ceea ce am auzit astăzi, astfel încât să putem valorifica în dezbaterile noastre aceste idei. Am o întrebare. Este vorba despre Uniunea Europeană 2020. Spuneți că va fi foarte dificil pentru că Uh, la nivelul uh, național nu există în clipa de față multe idei despre cum trebuie să se realizeze uh, strategia EU 2020, dar e teribil pentru că într-un fel ajungem deja într-un moment critic. Avem niște inițiative standard în cadrul acestei strategii. Deci puteți să ne spuneți dacă putem alinia aceste activități cu inițiativele standard din strategia Uniunii Europene 2020? Pentru că poate că unele lucruri nu au putut fi prevăzute. Cred că ne așteaptă dezbateri pasionante. Ian. This is the reflection and the reaction for the ongoing debate. Din câte Înțeleg că eh, ne referim la dezbaterea în desfășurare privind eh, politicile de coeziune și cred că mâine nu vom avea surprize majore, dar sunt eh, elemente destul de importante și în acest raport. Cred că el este foarte interesant și merge în profunzime cu, cu analiza. Ați, primi, ați pornit de la patru uh, viziuni și uh, îmi cer scuze, dar uh, abia am primit acest uh, raport astăzi. Încerc să găsesc răspunsul la întrebarea care dintre aceste viziuni este a dumneavoastră? Care credeți dumneavoastră că e mai bună și ce credeți despre propunerea Comisiei? Coincid cele două viziuni? a Comisiei cu a dumneavoastră? Pentru că noi ar trebui să facem mm, amendamente la revizirea uh, regulamentului și vrem să știm în ce direcție credeți noastră că ar trebui să mergem. Care e cea mai bună? În că, în rest, uh, sigur, uh, raportul este plin de informații detaliate. Dar dacă nu împărtășim aceeași viziune, atunci nu avem decât un amestec de tehnici și de metode și poate că ar trebui uh, să nu ne mai concentrăm doar pe reacții la ceea ce se întâmplă în contextul crizei, ci ar trebui să avem o viziune și să alegem cea mai bună dintre viziunile posibile. Am și o întrebare. <clears throat> Ce credeți despre macroregiuni în contextul politicilor regionale. Această dezbatere este în desfășurare și vreau să știu dacă este o noțiune complet diferită sau dacă ar trebui să modificăm complet uh, politicile regionale. Dacă ar trebui să ne gândim la noi instrumente și așa mai departe. Dar cum e cu uh, guvernanța uh, pe mai multe nivele care ar trebui să, să fie pusă deja în practică conform tratatului de la Lisabona? Dacă avem mai multe instrumente și dacă, pentru transport și dacă comisarul pentru transport reușește să uh, obțină bani de la fondul de coeziune, să ia acești bani, vom avea diferențe uh, de uh, impunerea acel, acelui plafon. În unele țări vom mai avea 2,0, în altele vom avea 2,8. Însă, comisarul pentru transporturi va, ar putea avea o viziune complet diferită și ar putea să modifice complet, uh, să întoarcă pe, pe dos tot ceea ce s-a gândit înainte. De aceea cred că ar trebui ca acesta să nu poată uh, să ia bani de la fondurile de coeziune. Mulțumesc, domnul să spune președinta. Mulțumesc, am și eu o întrebare. În primul rând, uh, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, studiu, el este foarte interesant. N-am reușit să parcurg toate de detaliile, dar sunt sigur că este util. Sigur că savanții au ținut cont de strategia Europa 2020 și de politicile și măsurile care pot fi implementate prin în regiunile de convergență și în regiunile de tranziție. S-a discutat în comisie și în alte părți că dacă dorim să obținem creștere economică, să depășim criza și dacă uh, e să avem convergență, atunci politicile pentru Europa 2020 nu sunt suficiente și avem nevoie de măsuri suplimentare. Pe baza acestui studiu, ați uh, trage noastră concluzia că dacă strategia Europa 2020 cu obiectivele sale este implementată, aceasta va fi convergentă și care este nivelul de convergență pe care îl vom atinge. Putem uh, avea rezultate concrete uh, astăzi, putem ști asta sau uh, discuția e mai mult una teoretică? Mulțumesc, doamna președinte. Acum, prima parte dintre întrebări și vor primi răspunsurile. Domnul Bachtler. Da, aș răspunde întâi la a, a treia întrebare, dacă nu vă supărați, în legătură cu strategia Europa 2020. În primul rând, poate că am exagerat în ceea ce privește părerile statelor membre. Noi nu sugerăm că strategia sau că politica de coeziune nu poate fi aliniată cu obiectivele strategiei Într-adevăr, există multe state membre, mai ales acelea care sunt mai bogate și au regiuni mai bogate, care salută strategia UE 2020. Aici uh, obiectivele sunt urmărite, sunt, eforturile sunt concentrate. Problema la care atragem noi atenția este gradul în care această strategie Uh, orientează cheltuielile din uh, fondul de coeziune. Mai ales în ceea ce privește felul în care se analizează nevoile de dezvoltare și provocările la nivelul statelor membre și al regiunilor pentru a găsi cea mai bună utilizare pentru fondurile structurale, pentru fondurile de coeziune și se stabilește felul în care se alocă uh, resursele. Sistemul de alocare e foarte vizibil și transparent, dar în, negocieri ar trebui să existe suficientă uh, înțelegere, pentru că această strategie Europa 2020 să nu fie prea uh, Um, didactică, prea um, centralizată. Trebuie ca um, să existe uh, sensibilitate și pentru nevoile uh, de la care de, vin de la nivel local, de la nivel teritorial. Trebuie luate în calcul și aceste um, lucruri. Și să mai punea întrebarea dacă convergența se va obține. În propuneri se face, într-adevăr, a um, referire la convergență, la concentrarea resurselor în uh, statele cu uh, venituri sub 75% uh, din nivelul mediu european Dar e foarte important că, dată, dat fiind faptul că e vorba de o politică de coeziune, problema de coerență și coeziune să nu fie uh, ignorată. Întrebarea, întrebările domnului Ian Albrecht, uh, care viziune pe care am îmbrățișat-o, pe care am sprijinit-o, noi am sprijinit viziunea Comisiei pentru o politică de coeziune bazată pe uh, abordare locală. Și nu am fi de acord cu o abordare de sus în jos, cu o viziune a guvernelor în ceea ce privește nevoile de dezvoltare pentru că de la nivel local este nevoie să pornească inițiativele și programele de care este nevoie. Și credem că ar trebui să fie introdus acest element, această decizie, uh, putere de decizie de la nivel local către nivelul central. Această dimensiune nu a fost uh, luată în calcul până acum, până recent. Și cred că este loc de mai bine din această privință pentru a ne asigura că există angajamente din partea guvernanților că vor ține cont de această abordare. Să e încă de vreme, însă aș spune că există un potențial foarte mare. Dacă mă gândesc la raportul Barca și la anumite lucruri pusă, menționată acolo, în legătură cu agenda teritorială și propunerile Comisiei, trebuie să ne gândim, să fim pregătiți să analizăm funcționarea regiunilor și a nivelului local, dar și a nivelului central. Există diverse interpretări ale potențialului în funcție de caracteristicile geografice care pot dicta uh, modalitatea de intervenție. Haideți să vedem cum va merge. Hai să, ce, să vedem cum evoluează această propunere. Avem posibilitatea să învățăm din uh, experiențe precum inițiativa Mării Baltice, strategia Dunării și uh, altele, există aspecte pozitive de care putem ține seama. Singurul lucru pe care l-aș adăuga la prima întrebare, uh, cea referitoare la Europa 2020, și dacă există mai multă informație, există, pentru că liniile orientative au fost aprobare, aprobate anul trecut și Parlamentul și-a dat uh, acordul. Aceste linii directoare se vor regăsi în regulament ca tem- priorități tematice și în ultima vreme există o listă de teme aflate în dezbatere Există și obiectivele bugetare pentru Europa 2020. Se specifică acolo plafoane pentru uh, schimbări climatice, inovație și uh, fondul de uh, solidaritate. DigiRegio a mai publicat comunicări privind uh, creșterea durabilă. Există suficientă informație în care să ne inspirăm. Nu știu dacă aceste informații clarifică în totalitate conceptul strategiei Europa 2020, nu știu dacă acoperă toate domeniile posibile, însă, vă spuneam, există material și odată ce regulamentele vor fi adoptate, reglementările vor fi adoptate, mai multă informație va fi pusă la dispoziție. Mulțumesc! Doamna Hortunaite. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru introducerea acestui uh, pentru prezentarea acestui studiu. Sigur că trebuie să vorbim despre liniile directoare și despre diversele posibilități, dar avem nevoie de resurse pentru implementare. Aș vrea să întreb uh, să vă întreb în legătură cu aspectele financiare. Știm că Uniunea Europeană se bazează pe solidaritate. Avem declarații foarte des <clears throat> despre acest lucru și am auzit uh, au fost și multe probleme legate de solidaritate pentru că se tot discută despre programe financiare viitoare și există temeri în legătură cu elementul de discriminare. Trebuie să reducem disparitățile între vechile și noile state membre, dar atunci când uh, analizăm uh, instrumentele financiare precum fondul de coeziune și criteriile pe care se acordă banii, trebuie să spun că observ că se introduc diverse plafoane. Nu știu în ce măsură acestea sunt echitabile, dar sunt sigură că unele state vor fi privilegiate în raport cu altele, pentru că sprijinul pentru acestea va fi mai mare decât pentru celelalte. Ați putea să ne explicați mecanismele de finanțare? Aș vrea să aud și ceva despre solidaritate și despre nediscriminare. Melissa Roller de la uh, Comisia Europeană dorește și ea să pună să ia cuvântul, aveți întrebări sau doriți să contribuiți la dezbatere? Mulțumesc. Nu, vreau doar să adaug două lucruri. În primul rând vreau să le mulțumesc experților uh, John uh, Bachler și colegilor pentru acest studiu. Multe dintre recomandări și concluzii uh, completează activitatea noastră în alte uh, studii și evaluări. Am vrut să clarific uh, câteva lucruri spuse de John la început în legătură cu arhitectura politicilor și criterii de eligibilitate, date pe care le-a, le-a dat el. Nu cred că spun ceva ce n-ați mai auzit, poate ați calculat deja în minte, dar vreau să vă dau o idee în legătură cu diversele categorii și cu felul în care se vor schimba acestea. În regiuni, regiunile în curs de tranziție, trebuie să vă dau niște cifre. Majoritatea sunt loca, localizate în UE 15. 10 în Franța, 9 în Germania, 4 regiuni în Belgia, Spania 4, Portugalia 1, Polonia 1, Marea Britanie 1. Deci acestea ar fi câteva cifre în legătură cu regiunile în tranziție. Acoperirea acestor regiuni va înlocui categoriile de phasing in și phasing out. Deci, trecem de la 36,7 la 42 de milioane de cetățeni. Și trecem de la 28 de milioane de cetățeni la 51 de regiuni. În ceea ce privește intensitatea ajutoarelor, ce am făcut noi în aceste calcule a fost să vedem care este intensitatea în UE 15 și în UE 12. Pentru actuala perioadă în UE 15 e vorba de 65 de euro per eh, cap de locuitor pe an. Pe, nostru, uh, um, iar în UE 12 e vorba de 249 pe cap pe an. Vedem o scădere, dacă doriți, pentru fostele, uh, pentru vechile state membre și o creștere pentru noile state membre. Ce spune acest studiu în legătură cu politicile, cu arhitectura acestora este corect, dar cred că unele cifre sunt uh, oarecum uh, ne induc în eroare în legătură cu acoperirea în termen de populație, cu intensitatea și cu alocările bugetare. Cred că e mai nevoie de cifre mai exacte și mâine propunerea legislativă va fi însoțită de un studiu de impact care va include o analiză detaliată a acoperirii geografice, a intensității ajutoarelor a, în funcție de populație pe ansamblul Uniunii. Poate că nu este o întrebare, doar o clarificare din partea mea la anumite cifre, dar cred că, așa, în general, suntem mulțumiți de acest studiu el pică la momentul potrivit și vreau să le mulțumesc autorilor. Of course, we are happy that the Commission is happy, but uh, I was not. Mă bucur să constat acest lucru. Nu a fost acesta, bineînțeles, singur, singurul obiectiv al studiului. Mulțumesc pentru, pentru aceste comentarii și pentru că ne-ați spus câte ceva din uh, ce se va întâmpla mâine. Să sperăm că ce se va prezenta mâine va rămâne în cursul negocierilor, mai ales pentru regiunile în tranziție. Vreau și eu să pun o întrebare. Ați menționat, nu mai știu sigur cine a spus, unul dintre cei doi autori, a pomenit de rolul Parlamentului European și utilizarea formulării un uh, dialog instituțional mai puternic. Pentru mine acest lucru este foarte important pentru că, într-adevăr, la ora actuală chiar căutăm rolul Parlamentului uh, în diferite domenii de politică. Atunci când am uh, discutat, am negociat pachetul cu diferitele aspecte uh, și nu ne-am gândit la rolul uh, Parlamentului European în contextul politicii de coeziune, dar am stabilit oricum am uh, o cooperare foarte bună cu Comisia în ultimul, uh, în ultimul an și Sper să pătrundem mai profund în acest, în acest dialog instituțional în ceea ce privește politice, politicile, dar dacă vă puteți, v-ați putea gândi și dumneavoastră la aceste aspecte pentru a putea avea un, uh, un dialog mai profund și mai puternic și din punct de vedere și din punctul de vedere, și din punct de vedere politic. Și ajung acum la un lucru pe care l-am discutat pe scurt acum două zile și anume faptul că la, în cadrul Parlamentului European discuțiile cu privire la fondurile structurale și politica de stoțiune ă, și fondul de coeziune are legătură cu raportul DAS. Comisia a început să vorbească acum câțiva ani despre procesul de evaluare la acestei politici. Curtea de conturi își va continua concentrarea pe modul în care această politică protejează și uh, protejează bugetul european și îl păstrează sănătos. Apoi, cu ocazia raporturilor Curții de Conturi pe marginea erorilor, am putut constata că această dezbatere nu este una, numai una unilaterală, ci combină o combină cu evaluarea care cade în sarcina comisiei. Poate că ar trebui să avem o dezbatere mai echilibrată care să includă toate dezbaterile și toate contribuțiile pe tema legate de tema bugetului uh, european. Apoi uh, s-ar putea, uh, v-aș îndemna să reflectați și asupra implicării uh, sectorului academic. Pun uh, toate aceste întrebări nu neapărat așteptând acum un răspuns final, ci invitându vă invitându-vă să reflectați. Cred că am mai dorit cineva să, să pună o întrebare sau să dați un răspuns la întrebarea pusă de Elisa Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Cu privire la aspectele legate de cifre, poate că ar trebui să repet ceea ce s-a spus clar în raport, și anume, cifrele noastre trebuie interpretate cu multă precauție, deoarece a apărut uh, o comunicare după prezentarea bugetului. Uh, mediile PIB-ului uh, și legătura sa cu eligibilitatea. Numai două datele, faptul că au fost disponibile numai datele pentru 2007-2008 și nu, cele, nu și cele din 2009. Mi s-a părut că acest lucru nu ar prezenta imaginea completă, deci dacă am avea numai cifrele din 2007-2008 deoarece trebuie să ținem cont și de impactul crizei. Mai multe țări au fost lovite, au fost afectate de această criză la viteze diferite. De aceea am hotărât să incorporăm date suplimentare pe baza estimărilor din surse naționale, ceea ce ar genera diferențe vis-a-vis de aceste cifre. Va fi foarte interesant să vedem fin, uh, cifrele finale care vor apărea mâine din partea Comisiei și cu siguranță vom reanaliza studiul nostru, calculele noastre. Așa cum a spus și colegul meu, și acesta este un răspuns și uh, la întrebarea pusă de doamna Maica Naitei. Am ridicat câteva chestiuni legate de uh, acest plafon, deoarece există diferențe în mecanismele de alocare financiare. 2,5% din VNB este diferit de 3,8% din PIB ceea ce reprezintă nivelul maxim de data trecută. Este un lucru foarte important și atragem atenția asupra faptului că vor apărea diferențe uh, semnificative și de aceea, așa cum a spus și Eliza Wallace, este foarte important să, să comparăm deci situația pentru EU12 și EU15 vor, pentru că vor exista diferențe majore în ceea ce privește intensitatea ajutoarelor. Și de aceea am vrut neapărat să atragem atenția asupra acestor aspecte la care, de care să se preocupe și comisia aceasta. Uh, vom uh, reflecta, bineînțeles, la sugestiile făcute aici legate de cum ar putea juca Parlamentul European un rol mai important în dialogul instituțional, împărtășim frustrarea legată de faptul că dezbaterea uh, publică majoră se leagă de ratele de eroare. Ar fi o situație ideală dacă aceasta ar fi uh, însoțită de un uh, profil profund, la fel de profund al uh, Comisiei de față în legătură cu acest aspect. Oricum, vom, vom, ne vom concentra și noi mai mult pe modul în care am putea avea acces la informații pe bază de evidențe. Dacă nu mai există alte comentarii și întrebări, aș dori să le mulțumesc celor doi autori ai studiului și ca și Fionei pentru faptul că au lucrat la acest raport și își sugera să rugăm uh, Departamentul de Politici să mm, reprezinte uh, aceste constatări mâine Aș dori să-i mulțumesc și Elizei Rolor pentru comentariile făcute. Este foarte important, într-adevăr, ca să existe. Ca atunci când există asemenea discuții, comisia să fie prezentă. De uneori comisia este uh, tace atunci când se prezintă asemenea rapoarte. De aceea vă mulțumim foarte mult că ați, pentru că ați fost de față și ați comentat și dacă nu mai este nevoie de decizii suplimentare luate de comisie, de comisia noastră, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și declar comisia închisă, ă, ședința noastră închisă acum, dar urmează ședința coordonatorilor, pe care îi rog să rămână. Și pentru mâine, colegii, vă rog foarte mult să nu uitați să aveți car, ă, car, cardurile de vot cu dumneavoastră, pentru că mâine se va vota.